Ok, colleagues. Dragi colegi. Delayed, so let... Deja suntem în întârziere. Haideți să trecem la punctul 2, uh, adoptarea ordinii de zi. Apoi aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din februarie și martie. Și apoi câteva comunicări din partea președintei avem uh, recomandările și rezumatele din 2015. Secretariatul este extraordinar pentru că deja a pregătit toate rezumatele din 2015 și veți uh, primi ultimele documente de acest gen înspre analiză și decizie în această săptămână, ceea ce înseamnă că backlogul nostru se micșorează pe zi ce trece, devine tot mai mic și până la sfârșitul anului sperăm să nu mai fim în urmă cu absolut nimic. Domnule Valesa, ați auzit? Ați fost uh, atent la ce am spus acum, domnule Valesa? Ați fost atent la faptul că suntem uh, din ce în ce mai la zi și sperăm ca până la finele acestui an să nu mai avem uh, un uh, document cu restanțe. Deci secretariatul se descurcă minunat. Acum, solicitările în ceea ce privește lista B cu privire la subiectele de pe lista B și discuțiile pe procedură incluse în liniile directoare PETI adoptate. Membrii sunt informați că toate petițiile de pe lista B se bazează pe comunicările emise de comisie sau alte documente. Deci închiderea petițiilor depinde de asta. Deci în momentul în care cereți acțiuni adiționale de întreprins, verificați uh, mai întâi pe e-peti. Dacă acțiunile acestea sau dacă acțiunile deja întreprinse nu sunt cumva suficiente pentru o petiție. Pentru că uneori noi cerem mai multe informații când de fapt toate informațiile există deja, dar n-a verificat nimeni. Mulțumesc. Trecem la punctul 5. Nimeni n-a cerut cuvântul la diverse, iar la subiectul 6, la punctul 6, sunt bucuroasă să avem în discuție petiția 1270 bară 2014 în ceea ce privește manipularea din Slovacia prin intermediul licențelor TV Domnul Ian Luteran este uh, petiționarul. Îi dau cuvântul 5 minute. Mulțumesc. You are most welcome, sir, and the floor is... Bun venit uh, petiționarului. Vă dau cuvântul acum pentru 5 minute să faceți o introducere. Ok? Thank you. I speak in Slovak language, ok? No problem? Maybe. Voi vorbi slovacă, sper să nu fie vreo problemă. Vážená pani predsednička, poslankyne, poslanci Európskej... Stimați eurodeputați, doamna președinte, voi uh, citi petiția în formula sa originală, fiindcă nu știu dacă v-a parvenit, uh, v-am trimis o notă în anul 2015, pe 25 octombrie, iar textul original sună în felul următor. În Slovacia, dreptul constituțional al cetățenilor de a se bucura de radio, uh, liberă este încălcat avem legea 340 per 2012, prin care cetățenii sunt obligați să plătească pentru televiziunea publică, ceea ce încalcă un drept al cetățenilor. Conexiunile TV sunt înregistrate, însă companiile nu pot să ofere tuturor cetățenilor de pe întreg teritoriul Slovaciei servicii de televiziune. Uneori echipamentele sunt foarte simple și cetățenii pot accesa tele- serviciile acestea, dar alteori nu. Alteori e nevoie de conexiune prin satelit. Conexiunea prin satelit a fost oferită de o companie de stat care oferea aceste servicii fără nicio problemă dar nu există un control, nu există o supraveghere și până la urmă totul a fost mutat la o companie privată din Luxemburg care îi terorizează pe cetățeni. Dacă ei nu achită o taxă de televiziune, atunci semnalul este blocat. Compania, după cum vă spuneam, este înregistrată în Luxemburg. Compania face abuz de date, le manipulează și obligă și alte companii din Slovacia să plătească taxe de acest gen. Nu se respectă principiul neutralității, așadar. Iar uh, dreptul consumatorilor este încălcat. Compania privată trimite scrisori însă, cu titlu individual, însă um, nu prin uh, poșta recomandată și uite așa se face că informații personale despre o anumită persoană au ajuns din greșeală la alte persoane. Problema este că această companie privată din Luxemburg uh, colectează taxe de la cetățenii slovaci însă fiind înregistrată în Luxemburg, poate fi verificată și controlată doar de autoritățile de acolo. Uneori această companie își schimbă parametrii pe cardul digital de televiziune prin satelit și dacă o persoană nu se uită la televizor uh, mai multe zile, de exemplu dacă e plecată în vacanță, atunci semnalul iarăși e blocat. Și dacă cetățenii vor să se plângă de această blocare, trebuie să formeze un număr de telefon și taxa este foarte scumpă. Este foarte, foarte greu să dai de cineva. Apoi cardurile sunt șterse și trebuie ca uh, cetățenii să-și cumpere uh, alte carduri ca să aibă acces la televizor, la servicii, uh, la programele TV. După achiziționarea cardului trebuie să, să se facă o nouă înregistrare iar uh, condițiile care trebuie acceptate în acest sens sunt foarte dure. Nu există un cadru corect de reglementare. Iar autoritățile naționale slovace au fost notificate cu privire la această problemă, însă n-au făcut nimic. E ca și cum uh, am avea niște companii de tip cartel în Slovacia, dar și în Republica Cehă, cu sediul la Luxemburg, care îi terorizează pe cetățeni. Decizia CEJ, C475 per 2012, se referă la acest caz, dar lucrurile au fost mult mai simple atunci. E vorba de un atac dur la nivelul dreptului cetățenilor, iar cu petiția noastră cerem Parlamentul European să rezolve această problemă pentru că ea continuă de ani de zile, iar cetățenii slovaci și-au pierdut încrederea în instituțiile europene între timp. Iată așadar care a fost textul original al petiției. Ați primit o versiune mai scurtă, care însă a denaturat întreaga petiție. Vă întreb dacă ați citit sau nu petiția, pentru că noi am primit niște note ca răspuns la petiție și acolo se reacționează, dar nu pe substanța petiției noastre, sau există chiar o lipsă de reacție pe alocuri. În petiție e vorba de o directivă 946 per PS. Acolo se vorbește despre autoritățile naționale care ar trebui să rezolve ele însele problema. În a doua luare de poziție, Comisia se referă la taxele de concesionare și spune că autoritățile naționale sunt cele care se ocupă de aceste probleme și că la nivel național se fixează taxele de achitate către cetățeni. Iar în cel de-al treilea răspuns, Comisia vehiculează că, până la urmă, orice client, orice consumator poate să renunțe la anumite servicii dacă se încalcă clauzele din contract. Ca să fiu sigur, vreau să întreb dacă reacția comisiei vine dintr-o neînțelegere sau e intenționată. Președinta, suntem bine informați, suntem la curent, suntem aici ca să ascultăm și comisia. Avem reprezentantul comisiei uh, care ne va vorbi pe acest subiect. Veți primi cuvântul după ce vom fi avut această discuție, uh, în două minute, dacă nu... Uh, am terminat, adică fiindcă aveam alte informații. V-am dat 5 minute, însă deja ați depășit timpul, ați vorbit 7 minute. Pot continua, spune vorbitorul. V-aș ruga să faceți un scurt, scurt, scurt uh, rezumat. Da, doar două minute. Președinte, îmi pare rău. Nu mai avem acum două minute, doar la finele discuției. Vorbitorul nu înțelege. Vorbitorul nu înțelege. Vă rog să vă puneți căștile. Poate ar fi mai bine dacă vă puneți căștile. V-am dat 5 minute, noi nu mai putem extinde acest uh, timp. Dați adică 5 minute? Uh, nu, ați, ați epuizat 7 minute. Președinte, Evnike Procop de la Comisie are cuvântul acum pentru a ne oferi informații necesare și după ce vor fi luat uh, cuvântul și colegii, vă dau înapoi cuvântul dumneavoastră. Vă sugerez însă să vă puneți căștile pentru interpretare. Now commission. Thank you very much to the chair. Comisia acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, am luat notă de ceea ce s-a spus. Iată reacția comisiei. În primul rând, garantez petiționarului că noi am citit și rezumatul, dar și petiția în ansamblul ei, după cum bine a făcut și Parlamentul. Ne uităm la acest caz și pe asta ne-am și bazat comunicarea. Petiționarul prezintă mai multe probleme. În primul rând, este vorba de accesul liber la serviciile de radio-televiziune în Slovacia. Apoi, din uh, momentul în care drepturile acestea au fost delegate unor companii private, el a spus că a apărut o manipulare pe piață și apoi a spus că s-au schimbat termenii și condițiile contractelor pentru consumatori. Mai apoi, petiționarul a spus că dreptul la protecția datelor personale a fost încălcat, după care spune că autoritățile slovace nu au întreprins, nu, nu și-au respectat competența de supraveghere. Written communication. Noi am citit această comunicare, ne-am analizat normele juridice în vigoare, am făcut asta și pe fondul competențelor pe care le are Comisia de a lua sau nu acțiune. Și am ținut cont și de îngrijorările petiționarului. Și acum uh, elaborez uh, partea ce ține de protecția datelor personale, iar colegul meu se va referi la celelalte aspecte. Deci când e vorba de datele personale, Dacă datele personale nu sunt procesate, atunci nu există o încălcare. Aici e vorba de numele utilizatorilor, persoane care plătesc licența Uh, sunt date personale, cu adresă, cu dată de naștere. Deci aici se aplică normele de protecție a datelor, dar ce nu este corect și ce s-a spus în petiție este că e vorba de date sensibile personale care au fost uh, procesate. Adică aici e vorba de date ce țin de uh, gen, convingeri personale, convingeri religioase, afilieri sindicale, um, preferințe sexuale. Sunt uh, date sensibile care n-au fost procesate aici și care nu fac obiectul acestui caz. Apoi, când datele sunt procesate, acest lucru se face în conformitate cu principiile de protecție a datelor, adică să fie procesate echitabil, să existe o transparență. Noi n-am stabilit nicio încălcare a acestor norme în această petiție. Și apoi ce trebuie subliniat aici este faptul că uh, acuzațiile din partea petiționarilor cu, petiționarilor cu privire la relația dintre o companie, uh, dintre o uh, persoană fizică și o companie privată. Um, e bine, noi nu avem aici competența de a stabili o încălcare aici, ci autoritățile naționale trebuie să o facă. Prin urmare, de aceea, în comunicarea sa, Comisia spune că ar trebui uh, să se facă apel la Autoritatea pentru Protecția Datelor, o autoritate creată în fiecare stat membru și unde există competența de a trata anumite plângeri și acuzații pentru a duce cauzele mai departe. Deci cam atât despre normele pentru protecția datelor. Colegul meu va vorbi însă și despre celelalte aspecte. Mulțumesc! Oh, thank you. So, yeah. so I will continue on the... Mulțumesc. Voi continua în legătură cu competențele Comisiei și ale Uniunii în ceea ce privește uh, finanțarea furnizorilor de servicii de te televiziune publice. Pân până la urmă, statele membre și-au dorit să își păstreze competențele în acest domeniu, de aceea există protocolul 29 în ceea ce privește sistemul difuzorilor uh, uh, publici care este atașat uh, tratatului asupra funcționării Uniunii Europene, ori acest protocol spune că statele membre sunt competente să oferă finanțare sau fonduri acestor uh, difuzori publici uh, pentru a putea asigura un serviciu public. Fiecare stat membru își organizează cum dorește un astfel de serviciu câtă vreme nu se încalcă uh, regulile care țin de uh, concurență în Uniunea Europeană sau care să uh, afecteze interesele comune. Până la urmă, prin acest protocol, statele membre sunt responsabile pentru organizarea finanțării pentru toate condițiile și modurile în care se asigură această finanțare. Asta nu înseamnă că nu există competențe deloc pentru Uniunea Europeană, însă deocamdată acestea sunt informațiile pe care le-am primit și în baza lor nu vedem cum Comisia ar putea să considere că are aici o competență de a supraveghea această situație sau de a interveni în această situație. Mulțumesc, doamna președinte. Dau cuvântul colegilor dacă doresc să intervine sau să pună întrebări. Domnule Maria, să aveți cuvântul. Plevra, tu κατά πόσο υπάρχει κατάχρηση... Doamnă președinte, încercăm să înțelegem în ce măsură avem de-a face cu un abuz. După părerea mea, vorbim aici despre furnizarea de servicii. Vorbim despre servicii care sunt prestate uh, Contra plății unei anumite sume. Conform elementelor prezentate, această sumă trebuie să fie plătită pentru ca cineva să aibă acces la acest serviciu și suma este una considerabilă. Dar aici nu există concurență, deci furnizorul este singurul care oferă aceste servicii. În cazul în care serviciile nu mai sunt furnizate, persoana respectivă înțelegem, a încercat să ia legătura în mod telefonic pentru a afla informații, dar nu se ajunge la nicio concluzie. Nu știu dacă s-a examinat la nivelul comisiei posibilitatea de a avea de a face cu un abuz de poziție dominantă pe piață, pentru că aici vorbim practic de un monopol Vorbim de un prestator care exercită toate activitățile singur și acest lucru are consecințe negative pentru petiționar care este beneficiarul serviciului. Avem protocolul 29 și ideea de protecție a datelor cu caracter personal. Comisia Europeană ne-a prezentat poziția sa cu unele dintre punctele din această poziție nu sunt de acord, dar să nu uităm că aici avem de-a face cu un caz de monopol, că există servicii furnizate de acel prestator care utilizează abuziv poziția sa de monopol pe piață. Trebuie, prin urmare, să vedem ce se întâmplă cu articolul care se referă la situația aceasta de monopol. Probabil există în același timp și o încălcare a protecției datelor cu caracter personal și avem și articolul 29 referitor la furnizarea de servicii radio-TV publice. Prin urmare, să luăm în considerare datele prezentate de petiționar, dar să avem în vedere și dimensiunea economică și anume piața internă și poziția de monopol de care se bucură compania respectivă. Prin urmare, petiția trebuie să fie acceptată și trebuie să examinăm situația în detaliu. Peter Iar. Domnul Iar. Also meine, meine erste Bitte. Prima mea rugăminte sau o recomandare către petiționar. Așa cum a spus și Comisia să facă un apel către autoritățile naționale. S-a menționat protecția datelor. Nu știu dacă există o comisie de petiții în Slovacia sau un ombudsman. Oricum, lucrurile trebuie clarificate acolo, pentru că s-a spus uh, pe bună dreptate că serviciile de radio uh, și radiodifuziune și televiziune țin de competența națională. Domnul Marias a spus astăzi că E vorba de legislație europeană. Nu știu, aș mai aștepta până să fac o asemenea afirmație. Rugămintea mea așadar către petiționar este să urmeze calea națională, pentru că lucrurile trebuie clarificate, mai ales în ceea ce privește serviciul public de televiziune. Uh, pentru aceste tipuri de serviciu sunt responsabile statele membre și la nivel național trebuie să se desfășoare uh, aceste lucruri, pentru că tot ceea ce ține de protecția datelor, de taxele colectate, ține de competența națională. Și apoi trebuie să clarificăm unde e vizată și afectată eventual legislația europeană. Cam atât din partea mea, după care vom discuta între colegi dacă vom vrea să închidem sau să lăsăm deschisă această petiție. Însă o mică indicație de a lansa un apel pe lângă autoritățile naționale, fiindcă trebuie implicate mai întâi și ele. Thank you. Paul Mulțumesc, Paul Mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul. Voi vorbi și eu în limba slovacă. Am putea eventual să ne axăm pe acest subiect din trei perspective. Prima perspectivă. În Slovacia avem autoritate specială pentru protecția datelor cu caracter uh, uh, personal. Este vorba despre o autoritate care ar trebui să își uh, asume responsabilitatea. Am putea eventual să contactăm această autoritate. Apoi, avem o inspecție, autoritate de inspecție comercială în Slovacia. Am putea să întrebăm această autoritate dacă nu a existat vreo încălcare pe piață și eventual am putea solicita informații legate de modul în care banii au fost solicitați de la cetățeni. Apoi, un alt aspect vizează Luxemburg, pentru că această companie menționată aici este înregistrată în Luxemburg. Am putea, deci, contacta și autoritățile din Luxemburg. Ori, a treia perspectivă E bine, am putea să cerem și aici în Parlament un aviz consultând câțiva colegi din cadrul Comisiei ITRE sau INCO, să vedem care ar fi și părerea lor. Vă mulțumesc! Mulțumim! Nu mai există alte solicitări de intervenție din partea eurodeputaților. Prin urmare, dau din nou cuvântul petiționarului, domnului uh, Ian Luteran. Două minute, vă rog. Intervenție fără microfon. Pri prvej pripomienke pána poslanca som mal dobrý dojem. Voi continua pornind la cele spuse de domnul Ciachi și anume, aș dori să-l întreb următoarele. Nu credeți uh, că uh, ne-am adresat deja tuturor acestor uh, uh instituții, uh, responsabile. Am contactat aceste instituții acum doi ani, am, constatat, am contactat și Ministerul, am contactat Parlamentul și uh, am contactat-o și pe doamna ombudsman. Am înaintat uh, nenumeroase, nenumărate uh, petiții către uh, ombudsman, însă răspunsul a fost că nu e o chestiune care se ține de competența dânsei. Am con- contactat autoritatea pentru inspecții comerciale uh, ori aceasta ne-a spus că totul ține de autoritatea responsabilă uh, din Cehia. Uh, autoritatea din Cehia a dat o amendă de 15 milioane de coroane, o sumă consistentă, însă compania vizată nu a răspuns adecvat, uh, și-a schimbat doar numele, ori aceste lucruri deja au continuat timp de câțiva ani. Prin urmare, lucrurile tărăgănează din 2014. Mii de cetățeni au înaintat plângeri. Noi am făcut tot posibilul, am acționat în baza legii prin urmare, vă rog să luați în calcul faptul că aceasta este o problemă gravă. Cineva pe undeva manipulează datele electronice. Dumneavoastră, ca uh, cetățean, puteți plăti pentru uh, protecția datelor. De asemenea, statul plătește televiziunea pentru uh, difuzare. Ori aceeași companie solicită din nou să fie plătită uh, pentru același lucru încă o dată de cetățeni. Deci, situația este una chiar dureroasă. Impresia mea este așadar că nu prea ne înțelegem asupra acestui subiect, pentru că vorbim de sute de mii de familii se întâmplă adesea ca un pensionar să primească o uh, scrisoare prin care este anunțat că dacă nu plătește uh, pentru serviciile de televiziune, uh, va pierde pur și simplu accesul la aceste servicii. Atunci când a început procesul de privatizare în Slovacia, 51% din acest sector a fost acoperit de Telecom, după care uh, Telecom a vândut acțiunile în alte companii. O situația merge așa la nesfârșit, este un cerc vicios. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că v-am uh, tăiat microfonul în mijlocul unei propoziții, însă v-am dat două minute, ori dumneavoastră ați folosit trei minute din timpul nostru. Uh, nu mai avem uh, intervenienți uh, pe listă, prin urmare încercăm să rezumăm propunerile care au fost făcute. Colegii nu au uh, indicat altceva, prin urmare înțeleg că domnul Marias și domnul Ceachei doresc ca această petiție să rămână deschisă. Asta am reușit să înțeleg din ceea ce au spus. Vom face așadar asta, vom păstra petiția deschisă și îi spunem acum uh, petiționarului, domnului uh, Luteran, că preocupările sale au fost uh, luate în calcul așa cum trebuie de această comisie iar atunci când vine vorba despre aspectele care țin de protecția datelor, noi putem redacta o uh, scrisoare uh, pentru a uh, alerta autoritățile de supraveghere a datelor din Luxemburg și, de asemenea, și Oficiul pentru Protecția Datelor din Slovacia pentru a solicita un răspuns din partea lor la această situație. În ceea ce privește termenii contractuali, vom solicita um, Oficiului pentru Inspecții uh, Comerciale din Slovacia să dea un răspuns în legătură cu această petiție. Apoi vom transmite petiția uh, către ITRE și IMCO pentru că ele sunt comisiile care se ocupă de contracte. După aceea uh, vom discuta din nou această petiție în cadrul comisiei. Ce părere aveți despre asta, domnule Marias? Da, putem de asemenea să solicităm și comisiei să uh, clarifice cazul termenilor uh, contractuali, pentru că vorbim și despre un abuz de poziție dominantă. Ori uh, aici cred eu că comisia ar putea să analizeze acest caz. Doamna președinte, Totul cade însă în competențele statelor membre. Ele trebuie să stabilească forma, condițiile și modul prin care asigură finanțarea uh, televiziunii publice. Domnul Marias, nu la asta mă refer. Mă refer la articolul 86, care vizează poziția dominantă, ceea ce este cu totul altceva. Avem aici un petiționar uh, care primește servicii în Uniunea Europeană prin urmare, dacă există un monopol care uh, abuzează de poziția sa dominantă, atunci uh, cazul ar putea uh, ține și de competențele comisiei ca atare. Deci cred că comisia ar trebui să examineze acest subiect, ori dacă situația stă așa, atunci comisia ar trebui să uh, continue demersurile în ceea ce privește acest caz de abuz de poziție comercială. Deci există aici o dimensiune comercială, una uh, economică de asemenea. Până la urmă, deci nu vorbim doar de chestiuni politice sau uh, de uh, chestiuni care țin de drepturile uh, cetățenilor de a fi informați uh, de către autoritățile de difuzare naționale. Deci vorbim și despre aspecte pur comerciale. Bine, spune doamna președinte, facem asta. Trimitem din nou petiția comisiei uh, pentru a analiza această chestiune care ține de abuzul de poziție dominantă. Vom face, deci, uh, toate acestea. Iar acum, din nou, aș dori să mă adresez domnului Luteran pentru a-i mulțumi că a venit uh, în cadrul comisiei noastre în această după că ne-a adus în atenție problema sa. Din păcate, eu va trebui să părăs părăsesc sala, uh, iar domnul Palceachi va prelua președinția acestei uh, întâlniri. Vă urez toate cele bune, iar membrilor comisiei uh, le transmit că ne vom revedea mâine dimineață. around two 2.30. Just So, dear friends, uh, we try to Stimați uh, prieteni, încercăm să continuăm discuțiile noastre și trecem la următoarea petiție, petiția 239 38 din 2013, adresată de Maria Navarro Diego, uh, care este de cetățenie spaniolă, în numele comunității Impagați Habitace Valencia. Iar aici avem informații că avem în sală doi petiționari veniți din Spania. Aveți uh, cuvântul pentru 5-6 minute doar. Aveți cuvântul. Nosotros, ciudadanos de la Unión. în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, mulțumim Comisiei care ne permite ca în Parlamentul European, unde și are sediul cetățenia populară să putem denunța injustițiile comise de guvernul Spaniei în cazul uh, situațiilor în acești ultimi ani. În primul rând, a eliminat retroactiv subvențiile uh, la care aveam dreptul la sute de mii de familii și, în plus, a aplicat uh, dobânzi mai mari decât cele de pe piața liberă. Asta în primul rând. Și, în al doilea rând, nu s-au plătit aceste uh, alocații de către comunitatea din Valencia și acest abuz de putere al guvernului din Spania uh, încalcă drepturile consacrate la nivel european. Este indiferent guvernul spaniol față de mii de persoane care sunt confruntate cu o situație economică ce nu mai poate fi suportată. Asta vrem să denunțăm. Avem peste 300 de mii de familii care sunt afectate și în jur de un milion de persoane cărora guvernul Spaniei le-a suspendat retroactiv posibilitatea de a primi aceste alocații. Vorbim despre familii care pe durata, pe durata exploziei imobiliare puteau să își permită uh, să trăiască într-un apartament datorită acestor alocații. Lucru care a fost luat în considerare la momentul respectiv de guvern. De aproape patru ani, familiile respective plătesc din propriul buzunar supracostul ipotecilor între 90 și 300 de euro în plus pe lună. Multe dintre acestea au ipoteci foarte mari, cărora nu le pot face față fără asistență. Toți aceștia, în plus, având în vedere criza economică generalizată, au și mai mult de suferit. Guvernul Spaniei a încălcat dreptul la o viață decentă recunoscut în legislația europeană și în dreptul internațional și a încălcat principii consacrate în dreptul european, cum ar fi securitatea juridică, buna credință și încrederea legitimă de a proteja o persoană împotriva schimbărilor imprevizibile ale legii. Nu putem să justificăm aceste lucruri spunând că aduce avantaje economiei în general, pentru că impactul este unul redus. Plus, aceste schimbări au dus la un haos juridic, sunt aplicate în mod dezechilibrat, afectând în unele cazuri da și în altele cazuri nu beneficiari uh, ai acelorași uh, asistențe. În al doilea rând, guvernul Valencia a înșelat peste 60.000 de familii uh, care aveau încredere în toate aceste asistențe. Există o, planuri 2008, 2009, 2012 în care aceste ajutoare se regăseau. Există un raport al Curții de Conturi care arată acest lucru. Și Famili- există entități financiare, societățile de construcții care au sfârșit prin a beneficia de toate aceste plăți. Uh, sunt recunoscute cerințele pentru a le prima, dar nu există a le primi, dar nu există o hotărâre finală. Există mii de familii care acum sunt fără sprijin, deși ele uh, și-au asumat aceste credite ipotecare procedate. Uh, acum trebuie să plătească și costuri judiciare suplimentare. Persoanele afectate au, au făcut mai multe acțiuni de protest și au primit uh, sprijinul Curții de Conturi uh, și ale Avocatului Poporului. Dar în 2014, desperați, a trebuit să ajungem în instanță. Peste 50 de judecători au fost implicați în toate aceste cazuri. Aceste inițiative au permis stabilirea unui calendar de plăți pentru a rezolva situația și în momentul de față a fost plătit o parte din aceste costuri. Am cerut Parlamentul European să ne ajute, în primul rând să ceară Guvernului Spaniei derogarea de la uh, neacordarea acestor ajutoare și să se revizuiască procedurile pentru stabilirea tipurilor de dobânzi care se aplică în cazul acestor credite protejate. Și în al doilea rând a cerut Guvernului Spaniei și al Valenției Valenciei să se investigheze acțiunile comunității autonome Valencia și să vadă care sunt presiunile politice care se exercită pentru a ajunge la această situație. Mulțumesc! Thank you very much. I have an information. Mulțumesc! avem alături de noi pe domnul Gustavo Martinez, reprezentantul regiunii Valencia. Dacă doriți să răspundeți intervenției petiționarilor, vă rugăm. Da, mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față, directorul nostru uh, se îndreaptă spre această reuniune. Zborul său a sosit cu întârziere și de aceea încă nu este aici. În numele Guvernului Regiunii Valencia din Spania, vă mulțumim pentru ocazia de a ne prezenta punctul de vedere cu privire la această situație. Problema neplății subvențiilor pentru locuințe în Spania și are origine într-un decret din 2012, guvernul, la guvern fiind Partidul Popular, Guvernul național a anulat toate subvențiile alocate deja familiilor spaniole pentru achiziționarea primei locuințe conform planului inițial. A mai existat și o problemă legată de interpretarea greșită a textului legii de către administrația națională în cauză. Prin interpretarea acestei legi, în 2012, bugetul alocat a fost redus în mod semnificativ. Subvențiile locative reprezintă 120 de milioane în 2009 și a fost redus la 11 milioane, deci doar 11 milioane în 2014. Impactul acestor reduceri bugetare a fost imens și a afectat peste 50.000 de beneficiari. Suma totală a subvențiilor alocate deja a fost estimată la 250 de milioane de euro. Din fericire, putem spune, situația în prezent s-a schimbat Anul trecut, regiunea Valezia a ales un nou guvern, un guvern al schimbării cu o agendă socială mai extinsă, care Uh, și-a preluat mandatul în iulie. Din iulie, guvernul cel nou a răspuns imediat la această problemă a subvențiilor neplătite și în prima lună de activitate, echipa guvernamentală a făcut eforturi pentru a uh, face un calendar a plăților pentru toate subvențiile neplătite. Deocamdată, din acești 250, 225 de milioane au fost plătiți și mai sunt încă 40 de milioane ce trebuie să fie plătite persoanelor afectate de decretul 501 și aceste sume vor fi plătite. Plata acestor ultime 40 de milioane va finaliza suma mare care este datorată tuturor acestor familii afectate de situație. Acesta este mesajul Guvernului Regional. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim! Acum am vrea să ascultăm poziția reprezentantului Comisiei Europene, doamna Laura Hageman Aremano, de la DigiRegio. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc! Împreună cu colega mea reprezentăm Euridio și am venit aici pentru a clarifica o parte a aspectelor juridice care se regăsesc în petiție, în lipsa reprezentanților DigiJustice, care n-au putut participa. În primul rând, mă bucur să aflu că lucrurile se îmbunătățesc treptat. Asta este deja o veste bună. Comisia este preocupată de soluționarea acestor conflicte care implică o caracteristică specială a drepturilor europenilor și anume accesul la locuință ca măsură pentru a combate sărăcia și excluziunea socială, importantă în țări cum este Spania, care, țări care au fost afectate puternic de criza economică și de nivelul ridicat al excluderii sociale. Politicile locative țin de responsabilitatea statele membre, statelor membre, însă politicile de coeziune joacă și ele un rol important în domeniu prin sprijinul pentru îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile. Politicile de coeziune sprijină și um, politica locativă, inclusiv noile locuințe, mai ales în comunități marginalizate, unde sunt incluse acțiuni suplimentare în domeniul uh, forței de muncă, educației și îngrijilor medicale. Însă nu există implicare federă aici și Comisia nu poate, prin urmare, implica. Nu poate, prin urmare, interveni. Colega mea va interveni acum pentru a vă da câteva detalii cu privire la acest aspect. Mulțumesc! Da, aș vrea doar să adaug câteva detalii cu privire la aspectele juridice ale acestui caz. Am uh, verificat uh, aspectele care se regăsesc în această plângere, în special articolul 34, care se referă la drepturile pentru asistență imobiliară Uh, și împreună cu colegii noștri am constatat că nu există fonduri UE implicată, implicate aici, că toate uh, preocupările se leagă de subvențiile naționale și în articolul 51 din cartă se spune că aceasta se aplică statelor membre doar când se implementează legislația europeană. A fost un pic dificil să facem legătura între implementarea legislației UE și aceste subvenții naționale în acest caz, prin urmare, Comisia nu are competența de a interveni în ceea ce privește subvențiile. Thank you very much. Uh, I'm ready now to open the discussion. Mulțumesc. Putem deschide acum discuția. Înțeleg că puteți deja rezolva acest lucru, ne spuneți ca reprezentant al regiunii Valencia. Nu, eu nu sunt reprezentant pentru această chestiune aici. Vorbesc în numele regiunii Valencia și se pare, pe baza informațiilor pe care le-am primit, că 200 25 de milioane de euro au fost deja plătiți sau urmează să fie plătiți și 40 de milioane suplimentare urmează să fie alocați în scurt timp. Prin urmare, iată că voința există și există și un calendar de plăți. Începem cu doamna Rodriguez, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să urez bun venit colegilor, chiar dacă, din păcate, pe un subiect așa de trist, petiționarilor, uh, care reprezintă persoanele care nu și-au primit subvențiile la care aveau dreptul. Încă de la început aș vrea să subliniez că înțeleg toate cele spuse de comisie, toate cele spuse sunt corecte și uh, apreciez implicarea comisiei și dorința de a facilita programe care ajută accesul la locuințe. E adevărat că aici nu sunt implicate fonduri europene, dar eu cred că punerea accentului pe ce s-a întâmplat cu privire la principiile juridice este importantă aici. Și în acest caz eu aș dori să se ia în considerare acest aspect de către Comisie pentru că o cale poate fi găsită. La ce mă refer? Când un stat membru, utilizând uh, pe baza competențelor sale și pe baza unei legi, uh, stabilește niște condiții condiții pe baza cărora persoanele în cauză pot avea acces la acele fonduri, la acele resurse, respectând principiile de securitate, eh, politică și de încredere, nu poți să schimbi regulile jocului la jumătatea partidei. Asta s-a întâmplat în cazul guvernului din Spania, pentru că a introdus niște condiții care se reînnoiau automatic. Au fost mulți ani când aceste condiții au fost în funcție în Spania și întotdeauna eh, subvenția acestor credite era reînnoită automat. De fiecare dată așa au stat lucrurile, niciodată uh, oamenii n-au fost avertizați că lucrurile vor urma să se schimbe. Și ce s-a întâmplat? S-a ajuns că nu a mai fost o prelungire a acestor condiții în urma crizei economice brutale care a afectat Spania și în special comunitatea Valencia, unde șomajul a fost foarte ridicat și multe dintre aceste familii care în condiții de bune credințe au luat acele credite s-au trezit că regulile jocului au fost brusc schimbate și nu mai puteau face față obligațiile lor. Și mulți dintre aceștia au fost într-o situație îngrozitoare și nimeni nu s-a preocupat de faptul că vor fi aruncați din casa lor pentru că altcineva schimba condițiile jocului. Și de aceea aș vrea să atrag atenția Comisiei și a Comisiei Petiția asupra acestui caz. În ceea ce privește comunitatea autonomă, schimbarea este adus și la o schimbare de angajament. Vorbim aici despre voință politică. Voința politică ne-a arătat că într-un moment în care ne-am trezit cu Uh, fonduri cu, cu trezoreria goală datorită proastei politici, uh, uh, s-a putut totuși lua un angajament, s-a putut face un calendar de plăți, așa cum se întâmplă acum și lucrurile urmează să se rezolve. În plus, guvernul actual face investigațiile necesare pentru a determina cauzele pentru care s-a acționat așa cum s-a acționat și când se va încheia această anchetă vor fi luate măsurile care se consideră oportune și uh, vom vedea cine este responsabil. Vreau să spun Asociației Valențiene că uh, vă puteți baza pe sprijinul nostru tuturor celor care suntem aici, alături de sprijinul autorităților din Valencia acum. Mulțumesc, doamna Albiol, acum. Mulțumesc. În primul rând vreau să urez bun venit Asociației Persoanelor Afectate de Neplata um, acestor subvenții. Știu că sunt ani de luptă pentru drepturile lor. Um, în care acești oameni, la care acești oameni au fost forțați datorită autorităților valențiene și după mulți ani, iată că ajung în Parlament să-și ceară drepturile și sperăm să le putem da un răspuns pe măsură. În primul rând, trebuie să luăm în considerare faptul că dreptul la o locuință este un drept al omului, așa cum se spune în articolul 11 și 25 din Declarația Universală a Drepturilor omului și din alte legi similare. Un drept care nu este respectat într-o țară din Uniunea Europeană traversăm o criză a locuințelor întreaga Europa cu milioane de persoane care nu mai au acces la o viață demnă și cele mai afectate sunt cele persoanele din acele țări care au suferit cel mai mult de pe urma politicii de uh, austeritate, Grecia, Portugalia, Spania. În cazul Spaniei vorbim despre zeci de ani în care uh, locuințele nu erau considerate un drept, ci uh, obiectul unui uh, un bun care să servească la speculă. Locuințele au fost gestionate întotdeauna la nivelul pieței, nu au existat locuințe publice. În Spania există cam 500.000 de persoane fără locuințe și uh, cel mai mare număr din persoane fără locuință se află în Spania. Deci, evident, politicile publice din Spania nu erau sociale, ci urmăreau să-i ajute pe speculatori. Trebuie să luăm în considerare că uh, în Spania doar 1% din locuințe sunt sponsorizate, pe când în Franța reprezintă 17% sau 18% în Regatul Unit. Să menționăm de asemenea că în Spania cheltuielile pentru sociale se reduc cu, s-au redus cu 50% între 2009 și 2014 la nivelul bugetului național. Spun asta pentru a ilustra lipsa de voință politică în ceea ce privește um, sponsorizarea locuințelor publice în Spania și a sublinia faptul că petiționarii au suferit de pe urma acestei lipse de voință politice. Avem aici, de fapt, două probleme din partea petiționarilor. O problemă care este la nivelul statului, pentru că statul a eliminat retroactiv subvențiile acestora, care, lucru care a afectat uh, zeci de mii de familii și, pe de altă parte, o plângere referitoare la comunitatea autonomă din Valencia, pentru că autoritățile de acolo nu au plătit subvențiile care, permiteau, care erau dreptul uh, familiilor respective. Partidul Popular practic nu și-a îndeplinit obligațiile. Vorbim despre mii de familii care n-au putut să facă față creditelor ipotecare contractate și s-au simțit înșelate, pe de o parte de guvernul uh, statului spaniol și pe de altă parte de autoritățile regionale din Valencia. Deși acum, cu schimbul de guvern, se pare că lucrurile încep să se uh, rezolve în, la nivelul comunității autonome din Valencia, nu la nivelul statului. Avem aici o posibilă încălcare a dreptului comunitar. Pe de o parte, tot ceea ce ține la, de dreptul la o locuință și drepturile fundamentale sunt aspecte care țin de dimensiunea europeană și, pe de altă parte, există și o insecuritate juridică și neprotecția consumatorilor suferită de peste 50.000 de familii cărora li s-a retras un ajutor care deja fusese angajat și astfel aceștia s-au găsit în situația de a nu-și putea plăti datoriile. Vorbim despre uh, cerința de a uh, rezolva problemele unui deficit bugetar, cerințe care au venit către statul spaniol din partea Uniunii Europene, deci Uniunea Europeană a fost uh, implicată într-o oarecare măsură. În ceea ce privește răspunsul dat de Comisia Europeană, dacă există sau nu competențe UE în acest caz, după părerea mea, competențe există atunci când ne interesează. Să vă explic la ce mă refer. Aceeași Comisie Europeană, care astăzi ne spune că politicile uh, legate de locuință țin de statele membre, este comisia care a impus Greciei o schimbare a legilor sale pentru a putea uh, permite eliminarea acestor ajutoare pentru locuințe. Deci, în acest în, acest, în acel moment s-a considerat a fi competentă, pe când acum aici spune că nu mai este competentă. Și și închei, cerând ca petiția să rămână deschisă, cred că în comisia noastră pentru petiții, ce trebuie să facem este să sprijinim petiția prezentată de uh, petiționarii pe care i-am ascultat. Cred că e important să trimitem o scrisoare guvernului spaniol în care să recomandăm uh, eliminarea eliminării acestor subvenții Cred că este de asemenea important să cerem informații din partea comunității, autorităților din comunitatea Valencia pentru a ne spune cum banii aceștia au fost alocați pentru niște alocații și n-au ajuns, deci unde sunt banii care fusese răbugetat pentru acest scop, dar n-au fost plătiți. E important să avem și aceste informații și e important să avem și un răspuns din partea Comisiei uh, în ceea ce privește neîndeplinirea dreptului european datorită incertitudinii juridicii cauzată de eliminarea bruscă a acestor alocații, pentru că la asta n-am primit răspuns. Insecuritatea juridică creată pentru consumatori. Înțeleg că este o discuție referitoare la dreptul la o locuință și cred că ar fi important să avem în comisia noastră o dezbatere referitoare la dreptul la o locuință decentă. Cred că ar fi important să avem un raport de inițiativă a comisiei noastre în ceea ce privește situația acestui drept în întreaga Europa și cred de asemenea că ar fi bine să adresăm o întrebare orală referitoare la uh, monitorizarea măsurilor adoptate în urma rezoluției adoptate în Parlamentul European în 11 iunie 2013. Mulțumesc! Thank you very much. And now, Mulțumim foarte mult. Doamna Besera, vă rog frumos. Muchas gracias, președinte. Eu voy a ser... Mulțumesc, domnule președinte. Eu să am o intervenție foarte scurtă. Vreau să salut și să le mulțumesc petiționarilor pentru prezență, pentru faptul că au curajul să lupte mai departe după calvarul pe care l-au trăit inclusiv în fața Curții Constituționale. Eu nu o să mă refer la guvernul spaniol, eu o să mă refer la obligațiile instituțiilor europene de a se face garanții a ceea ce se regăsește în Carta Drepturilor Fundamentale și în alte instrumente. Fără îndoială vă puteți baza pe sprijinul deputaților din Valencia, din Spania și tuturor deputaților europeni care înțeleg că Carta Drepturilor Fundamentale trebuie să fie respectată fundamental, așa cum se spune și în uh, titlul său. Și de acest lucru cetățenii trebuie să fie siguri. Iată că din nou avem de-a face cu o interpretare articolului 51. Deja am început să lucrăm pe asta pentru că uh, nu putem să ne validăm uh, principiul care uh, ne spune că trebuie să răspundem petițiilor cetățenilor europeni. Aici avem de-a face de o dimensiune politică și încă o dată ne adresăm domnului Timmermans, uh, care va veni mâine și va trebui să-i punem o întrebare în acest sens. Prin urmare, da, e vorba de o chestiune foarte dificilă din punct de vedere juridic și Comisia trebuie să ne spună că va putea face ceva în acest sens. Dacă vorbim însă de o problemă politică cheie și anume protejarea celor dezavantajați, trebuie să acționăm, pentru că în acest caz guvernul Spaniei uh, nu face decât să lovească în persoanele cele mai dezafectate și cred că Trebuie să înțelegem că aceștia sunt cetățeni care credeau că vor putea să-și continue viața pe, pe baza condițiilor stabilite, lucrurile s-au schimbat și trebuie să facem ceva în acest sens. Și aș vrea să rog Comisiei Petiții să transmită Comisiei Europene, dat fiind că oricum reprezentanții sunt aici, cred că sunt niște elemente practice pe care trebuie să le cerem noi din Comisia Petiții, deci să cerem să ne spuneți de ce Eh, dobânzile aplicabile eh, acestor locuințe au fost negociate peste Euribor. Cred că este un lucru asupra căreia Comisia ar trebui să se pronunțe. E o întrebare concretă care depășește ideea competențelor sau a gestionării dreptului la locuință în fiecare țară. Euriborul este ceva ce există la nivel european pentru toată lumea și e destul de dificil să înțelegem de ce eh, dreptul la locuință la locuințe sociale depășește Euriborul. Și, în încheiere, vreau să mă refer la rezoluția pe care am aprobat-o săptămâna trecută în Parlament, la Strasburg, eh, referitoare la lupta împotriva sărăciei. Știm cu toții că dreptul la locuință este un drept de bază eh, pentru a putea avea o viață demnă, trebuie să ai un acoperiș deasupra capului, rezonabil și adecvat și uh, sper că și Comisia este de acord cu asta. Trebuie însă să găsim modul de a garanta uh, accesul la locuință în condiții decente, uh, cu electricitate, cu un loc de muncă, toate acestea fac parte din drepturile fundamentale. În ceea ce ne privește pe noi, putem încerca să stabilim niște obiective în ceea ce privește investițiile sociale pe care statele membre trebuie să le respecte. De exemplu, în cazul strategiei UE 2020. Și aș vrea să constat că acesta ar trebui să fie locul în care cetățenii europeni să poată adresa aceste cereri referitoare la Carta Drepturilor Fundamentale. Nu putem încă să le spunem în mod adecvat tuturor care fac acest lucru, dar ne străduim și aș vrea să cer Comisiei noastre să transmită Comisiei Europene această cerere din partea noastră cu privire la definirea poziției sale pe acest aspect ce ține de Euribor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Estras Farago. Mulțumesc! În primul rând aș vrea să mulțumesc uh, persoanelor, petiționarilor prezenți aici. Nu-mi place când uh, avem o petenție în uh, Comisia de Petiții și uh, folosim această ocazie pentru a spune că e vina Partidului Popular al Spaniei și ce bine că acum Spania, că în stânga a ajuns la putere și că unii plătesc și alte, alții nu. Nu așa stau lucrurile. Nu, lucrurile nu sunt chiar așa de tranșante. Nu putem generaliza bunul sau răul. Nu putem transforma Comisia de Petiții într-un instrument de luptă a unui partid împotriva altuia. Nu asta trebuie să se întâmple în Comisia noastră de Petiții și vă rog foarte mult să ne ocupăm de ce ține de comisia noastră. În Spania am traversat, după cum știți, una dintre cele mai grave crize în 2012. De aceea, guvernul Spaniei a reevaluat aceste alocații. Uh, S-a hotărât că ajutoarele nu pot fi prelungite pentru că nu era un drept, prelu- nu era un drept permanent. Ei doreau să ajute sectoarele cele mai vulnerabile persoanele care, datorită crizei, nu puteau să plătească absolut niciuna dintre cheltuieli și de aceea au, ajuta, au ales să nu mai plătească aceste alocații. S-a ajuns în justiție și Tribunalul de Primă Instanță și Curtea Constituțională în 2015 au validat această hotărâre. guvern, toate sectoarele din Spania au fost afectate. S-a uh, in, interpretat în mod extins uh, acordul 35 pentru a putea acoperi toate aceste deficite. Exista o datorie de 450 de milioane de euro uh, pe care guvernul l-a moștenit de la guvernul anterior socialist și pe care datoria a plătit-o, pentru că trebuia plătită și banii a obținut de unde a putut. În niciunul dintre cazuri nu s-a comis nicio ilegalitate și întotdeauna s-a acționat cu bună credință în această situație cu care se confruntă comunitatea autonomă din Valencia. Aici avem 200 și ceva de milioane, așa cum ne-a spus reprezentantul autorităților, care îi mulțumesc că este aici. Uh, poziția dumneavoastră, din păcate, însă n-a fost deloc uh, neutră, a fost una părtinitoare. Deci era o, trebuia să se plătească 250 de milioane de euro, S-a discutat acest lucru în Parlamentul din Valencia pentru a putea face plățile au fost voturi pentru din partea Partidului Popular și datoria au început să fie plătite. În ultimele luni, în decembrie 2014 până în iulie 2015, s-au plătit 115 milioane de către Guvernul Popular și a, Guvernul actual, cum a spus și dumneavoastră, a continuat să plătească restul de 100 și ceva de milioane de euro. Eu nu spun că unii sunt buni și alții sunt răi. Fiecare a făcut ce a putut și atât Partidul Popular cât și de stânga care guvernează guvernează Valencia au spus că trebuie să plătească 200 și ceva de milioane de euro care trebuiau să fie plătiți. Mai rămân 40 de milioane, cum au spus dumneavoastră, după care datoria este acoperită. Și aceasta este consecința crizei, a unei situații foarte complicate pe care a traversat-o nu doar regiunea Valenției, ci întreaga țară. N-am nicio problemă să se facă toate consultările necesare cu comisia, aspectele menționate de colega Besera dar cred că lucrurile trebuie să fie prezentate așa cum trebuie, uh, pentru că altfel ar părea că Partidul Popular a făcut doar rău, ceea ce nu este adevărat. Uh, suntem foarte sensibili față de sectoarele vulnerabile și am fost foarte atenți în acest sens. Mulțumesc! Doamna Moreno, acum în încheiere. Mulțumesc! Îmi pare rău, Rosa, dar aici nu este vorba dacă PP-ul face bine sau face rău. Există ca peste tot în viață și bun și rău. Aici, până la urmă, nu despre asta vorbim, ci vorbim, așa cum a spus foarte bine asociația reprezentată aici, de faptul care ne-a arătat foarte clar cum stau lucrurile în Spania și, în concret, în comunitatea din Valencia, unde, într-adevăr, s-a încălcat acest drept uh, de acces la o locuință demnă prin suprimarea ajutoarelor sociale, punând uh, să primeze interese cum uh, ar fi uh, cele ale speculanților de pe piață. Ne-a menționat colega și situația cu Euriborul și asta a dus la una dintre cele mai mari probleme cu care ne-am confruntat în Spania în ultimii ani. Nu spun că stânga e mai bună sau mai rea, dar a avut alte politici. De exemplu, situația din Asturias guvernată de uh, stânga, unde există 45.000 de locuințe sociale care au continuat să fie construite. Deci iată dovada că se pot duce politici diferite în funcție de ideologia politică sau interesele fiecărui partid. În acest caz, Asturia a fost un exemplu și n-au fost deloc probleme aici, dar s-a avut în vedere la milimetru acest aspect și avem și dovezile concrete. Există persoane care continuă să spună că aici nu ține, problema aceasta nu ține de nivel european. Însă să nu uităm că în răspunsul dat afectațiilor uh, de către Comisia Europeană, chiar ea spune că accesul la locuințe este un uh, element important al eforturilor de combatere a sărăciei. Și știm că există probleme cu state membre și știm că trebuie să fie luate măsuri în acest sens. Sincer, dreptul la o locuință în țara noastră a fost uh, destul de ignorat, știm cu toții acest lucru. În primul rând a fost, uh, a fost specula, apoi reducerile, au fost lipsa de interes politic și legi injuste. Uh, Tribunalul European s-a pronunțat în acest sens, Parlamentul a făcut reproșuri în acest sens în cazul diferitelor cazuri cu ipoteci mi se pare foarte clar, foarte grav că uh, s-au ignorat inclusiv recomandările ombudsmanului spaniol, care uh, a intervenit pentru a pre- cere prelungirea acestor alocații. Cartea Drepturilor Fundamentale, Constituția Spaniei prevăd acest drept și, în plus, această petiție sigur trebuie să rămână deschisă și tot ce s-a spus aici, dar uh, cred că ar trebui să adresăm o întrebare deschisă comisarei Thyssen pentru a ști de ce uh, acest drept la locuințe sociale a fost supus unui risc așa de mare de către guvernul nostru și s-a permis. E important să știm. Seems... Mulțumim foarte mult. Pe de o parte, identificăm aici o problemă gravă, de cealaltă parte, vedem și bunăvoință din partea autorităților spaniole de a rezolva problema. Deci mai întâi uh, recomand să ținem deschisă această petiție și în al doilea rând să pregătim o scrisoare către guvernul regional cu poziția noastră cu privire la acest subiect și iar după aceea să vedem. Sper să putem închide această petiție, sper să o facem în baza uh, realizării uh, sau respectării sarcinilor. Dacă sunteți de acord, mulțumesc, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să adaug ceva la ceea ce am propus cu privirea faptul că mă interesează o explicație din partea Comisiei față de Euribor. Ar fi important să se întâmple asta. I'm not against this request, but uh, I... Iau notă de această cerere, mă tem însă că Comisia nu are competență față de acest subiect. Care este poziția reprezentantului Comisiei? Uh, Spun asta pentru că pare a fi o chestiune internă ce ține de Spania. Nu, nu pot să vă răspund, spune întrebarea, spune reprezentata Comisiei. Puteți adresa această întrebare, dar nu știu de care DG ar ține și cine ar fi de competent să vă răspundă la această întrebare. Deci nici într-un caz DG Regio, asta e sigur. DG Justice cu siguranță vă va sta la dispoziție pentru răspunsuri în ceea ce privește uh, principiile uh, confidențialității juridice și a securității juridice. Mă gândesc că cei de la DigiJustice pot să acopere acest subiect exhaustiv până la un nivel satisfăcător, iar în ceea ce privește interesul uh, față de adăposturile sociale și cum uh, acesta s-a modificat în ultima vreme, nu știu ține de interpretarea pe care o oferiți dumneavoastră, dacă e subiect ține de comisie sau nu. Deci, spune președintele, solicitarea dumneavoastră a fost clară? Sau uh, a, sunteți mulțumită de răspuns? Voi vorbi în spaniolă. Eh, e, nu știu care este direcția care trebuie să răspund, dar este clar că s-au pus o serie de întrebări și colega mea vorbea despre doamna Thyssen în calitate de comisar. Întrebarea este, dorința este ca Comisia să hotărască în cadrul competențelor sale eh, ce trebuie să răspundă. Nu trebuie să ne adresăm unei direcții generale, ci Comisiei și în cadrul structurilor și competențelor sale să găsească cum să răspundă Comisiei de petiții pentru continuarea unei petiții care rămâne deschise. The Uh, Bine, spune președintele, vă recomand să verificați puțin competențele comisiei, să vedeți care direcție generală este organismul responsabil, iar noi vom pregăti pentru respectivii o scrisoare, dacă e acceptabil pentru dumneavoastră. Sigur, președinția și secretariatul pot face acest lucru fără problemă, dar important nu este să transmitem scrisoarea către un directorat concret, ci comisie. Eu așa cred. Dar sigur, dumneavoastră hotărâți. O puteți redacta dumneavoastră sau noi. Important este să știm ce se va întâmpla. Ok. Uh, we said... Bine, vom trimite o scrisoare comisiei, așadar. Vă rog, vă rog. Gracias. Eh, la cuestión más Mulțumesc. Aspectul cel mai important menționat aici de petiționari este faptul că uh, Guvernul Spaniei a suspendat alocație și asta a fost cererea cu care au venit aici, cea mai importantă și cred că trebuie să le dăm un răspuns. Și aș vrea să vă rog să facem un fel de recomandare din partea Comisiei noastre către Guvernul Spaniei, recomandând uh, eliminarea acestei suspendări a plății alocațiilor. Eu cred că putem din comisia noastră să transmitem o astfel de scrisoare cu astfel de cerere de, din partea noastră către guvernul Spaniei. Cel puțin atât cred că putem face și cred că ar fi de asemenea important după discuție să putem să îi ascultăm și pe petiționari. Mulțumesc! Yes, but, uh, if I understand... Da, dar dacă bine am înțeles eu, nu e vorba de competența guvernului central al Spaniei, ci de guvernul regional. Deci trimitem, după cum am spus, o scrisoare guvernului regional, nu-i așa? Spuneți, vă rog. La cuestión de la subsidiación această chestiune este o de competența guvernului național, da, dar sunt două subiecte în discuție aici. Uh, subvențiile care sunt de competența guvernului național, care afectează 300.000 de familii și neplata alocațiilor care ține de comunitatea valențiană, care problema pare să înceapă să se rezolve, dar chestiunea existentă la nivelul statului nu pare să se uh, rezolve și asta, din câte înțeleg, e chestiunea cea mai gravă. De aceea am spus că trebuie să ne adresăm guvernului Spaniei colegi? Bine, alți doi colegi, doamna Faragut și apoi cealaltă colegă. Efectivamente la... Da, partea care revine guvernului regional este bine încadrată aici, dar uh, s-a ajuns uh, și uh, la Curtea Constituțională. A fost un recurs din partea Partidului Socialist și s-a pierdut. Tribunalul a spus că totul este în conformitate cu legile și că este competența strictă a guvernului național alocarea de uh, alocarea de uh, sprijin și că aceste ajutoare nu se reînnoiesc neapărat automat, nu este obligatoriu. Există o hotărâre care uh, a dus la încheierea acestei discuții și atunci noi facem sau haideți să reformulez altfel. Eu sprijin asociația, dar haideți totuși să avem o discuție logică. Comisia Petiții va spune unui stat membru ce trebuie să facă fără să aibă competențe în cazul în care curtea din instanțele din statul respectiv s-au pronunțat și a spus că totul este în conformitate cu legea? Pare frumos, dar nu pare logic juridic noi ne bazăm pe Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, eu însă mă bazez pe lege. I, I protect, no, no, no. I protect, protect the rights of, no lo eres. Yo soy abogada y siempre por la ley. <laughs> Sí, yo, yo creo por clarificar. Ca să clarific lucrurile, dacă îmi dați voie. Avem o competență a unui stat membru care, în mod automat, a fost întotdeauna uh, reînnoită. Subvențiile acestea de care vorbim. De aceea, și cred că acest lucru este foarte bine explicat în scris de către asociație, s-a ajuns la poziția aceasta de uh, vulnerabilitate. Au fost încălcate două principii fundamentale, și anume securitatea juridică și încrederea legitimă. Ce este sigur este că întotdeauna au fost reînnoite aceste subvenții, aceste subvenții pentru genul acesta de credite. Și s-a hotărât ca acest lucru să nu se mai facă, să nu se mai reînnoiască. Persoanele care au uh, asumat și-au asumat aceste credite pentru locuințe sociale pe baza acestor reguli și dintr-o dată se trezesc că regulile sunt schimbate, se trezesc într-o situație de vulnerabilitate totală pentru că nu mai pot să plătească dobânda pentru acel împrumut într-un moment de criză totală cu un șomaj brutal în țara noastră și de aceea este important 1. Să se păstreze deschisă petiția. 2. E important ca Comisia Europeană să hotărască dacă a avut loc o încălcare a acestor drepturi. Pentru că dacă nu, asociația ar fi în Tribunalul Constituțional, dacă acolo trebuiau să fie tranșate lucrurile și nu în Comisia de Petiții, dar sunt aici pentru a-i ajuta să tranșăm chestiunea. Pe de altă parte, guvernul Spaniei a transferat anumite fonduri comunității din Valencia uh, destinate direct acestor uh, alocații sociale care nu au fost folosite în acest sens. Deci s-a luat hotărârea, banii au fost bugetați, dar nu au fost livrați și acest lucru ar trebui să fie controlat de Guvernul Național și nu s-a făcut. Deci e important să avem în vedere acest aspect și în măsura în care pot eu face acest lucru, aș vrea să rog Comisiei Petiții să ia în considerare acest lucru în scrisoarea pe care o adresează Comisiei. Bine, vom trimite o scrisoare și Guvernului Central. E bine? E acceptabil? Vă mulțumesc foarte mult! nasledujúca petícia... Și acum, trecem mai departe. La următoarea petiție, vă rog, Intervin petiționarii. Vreau să mulțumesc tuturor grupurilor care au intervenit uh, pentru sprijinul pe care l-a oferit aici în Parlamentul European. Ne surprinde oarecum intervenția membrului grupului popular. Să vă explic și de ce. În primul rând, toate hotărârile pronunțate în tribunalele de prima instanță și uh, tribunalele superioare le-au au fost în favoarea asociației, nu a statului. Singura sentință este cea a Curții Constituționale, în sens sens invers, dar restul celorlaltor sentințe au fost în favoarea persoanelor afectate. Am uh, chiar determinat schimbarea criteriului de interpretare, care înainte, cum știți, se spunea că trebuie să se oprească toate ajutoarele de orice tip, pentru orice tip de locuințe am acționat noi uh, în numele uh, tuturor reprezentanților în fața ombudsmenului, în fața uh, tuturor apărătorilor poporului pentru a încerca să reparăm parte din dezastrul cauzat de Partidul Popular pe acest subiect. Și mă surprinde când Partidul Popular a recunoscut în fața acestei asociații că, da, trebuie să existe o schimbare legislativă pentru a recupera toate aceste pentru a plăti toate aceste alocații care n-au fost plătite, Vă rog, aici nu vorbim despre active financiare, nu vorbim de produse cu risc ridicat, cum spune guvernul Spaniei, vorbim despre dreptul la o locuință, care este un drept fundamental. Și dacă nu putem ajunge, veni aici să cerem respectarea acestui drept, cetățenii își vor pierde un pic încrederea în această instituție. Mulțumim foarte mult. Vom continua dialogul nostru cu dumneavoastră după ce primim uh, răspuns la scrisoarea noastră. Mulțumesc așadar. Și acum mai avem o petiție, petiția 0273 per 2013 din Slovacia. E vorba de Um, stoparea extracției de uraniu în Coșiță. Și mm, acum petiționarul. Mulțumim foarte mult uh, pentru faptul că tratați petiția noastră. Noi suntem din Coșiță, Slovacia, care este cea de-a doua regiune ca dimensiune din uh, țara noastră. Și avem uh, și o regiune numită Iahodna, unde lumea face excursii și drumeții dar acolo este și un depozit de uraniu, exact lângă o sursă de apă potabilă. În ceea ce privește, e vorba de rezervorul Bucoveț. Cetățenii sunt foarte îngrijorați de acest lucru. Rezervele de uh, radio, radioactive sunt o amenințare pentru natură și pentru cetățeni. 113.000 de oameni au semnat o petiție Greenpeace în acest sens S-a făcut un sondaj public care a arătat că oamenii sunt împotriva acestui tip de minerit. Mai multe sate au semnat această petiție și în ciuda acestui fapt, Ministrul Economiei și European Uranium Resources au semnat un memorandum de înțelegere. Oamenii însă sunt împotriva acestei mine. În anul 2014 a fost adoptat un amendament în ceea ce privește mineritul de uraniu și oamenii pot respinge aceste tipuri de activitate extractivă. Noi, cetățenii, am vrut să interzicem uh, de-a dreptul um, aceste activități de minerit în uh, toate locurile naturale amenințate, mai ales dacă cetățenii sunt împotriva acestui fapt. Situația e puțin mai bună față de 2012, dar în continuare pericolul persistă pentru că compania din domeniul extractiv încearcă să își continue activitatea și prospectează terenul. Acest subiect este foarte important pentru noi. Noi nu vrem să avem uh, substanțe radioactive în uh, jurul zonei Coșițe, de fapt nicăieri în Slovacia. Și facem o pledoarie în fața dumneavoastră pentru a depune petiția noastră și în fața altor instituții care să o ducă mai departe. Voința și dorința cetățenilor ar trebui să fie respectate. Și am cere eurodeputaților să facă apel către Ministrul Economiei către Ministerul Economiei pentru a retrage memorandumul de înțelegere cu compania din uh, domeniul extractiv. Pentru că se pare că în acest uh, caz compania respectivă are mai multe drepturi decât cetățenii Slovaciei, ceea ce contravine principiilor Uniunii Europene. Autoritățile locale și regionale din Coșițe au încercat să oprească activitățile de minerit, dar autoritatea de minerit a oprit aceste demersuri. Ideal ar fi dacă prerogativele autorităților locale și regionale ar fi consolidate prin lege. Ar fi în beneficiul Coșiței și al Slovaciei. Pentru că acum uh, situația arată în felul următor. Se adoptă noi planuri de prospectare a regiunilor, fără a fi întrebați cetățenii ce părere au. Vă rog frumos să ne ajutați am vrea foarte mult să trimiteți uh, petiția către Comisia Envi pentru a monitoriza situația. Și dacă într-adevăr există această amenințare, a radioactivității, să vorbească experții, să se facă un studiu de impact și să ne spună cu ce risc vin aceste activități. Mulțumesc în numele cetățenilor și mulțumesc în numele viitoarelor generații. Felul în care ne comportăm astăzi cu planeta dictează felul în care planeta se va comporta cu noi mai târziu. Mulțumim foarte mult! Domnul Jose Martino de la Digi Environment e rugat să prezinte avizul său. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc petiționarului pentru că ne oferă noi informații. Totuși, doresc să subliniez că, fiind uh, date aceste noi informații, noi nu considerăm că există încălcări ale normelor europene. și deci nu putem înainta acțiune uh, în acest sens. E o chestiune ce ține de domeniul național cu un dialog între diferitele niveluri de guvernanță pentru a vedea cum să fie continuate activitățile de minerit și cum să arate gestionarea deșeului radioactiv. Și vă adaug încă, adaug încă un lucru, sunt legislații uh, europene care se aplică activităților extractive. Noi considerăm că implementarea propice a acestor acte normative mijlocește uh, o dezvoltare corectă a mineritului în Europa. Iată poziția Comisiei, vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Deschid acum uh, dezbaterea dacă dorește cineva să intervină. Ja sa ospravedlňujem, ja vás nepoznám, ale mám také... Îmi cer scuze, nu vă cunosc, dar nu sunteți eurodeputat, nu-i așa? Poslanții au pravo discută. Peter? Deci, eurodeputații au acum dreptul de a dezbate aceste subiecte. Peter, iar. Andersrum an. Äh. Încep altfel. Înțeleg rezervele pe care le are petiționarul, pentru că măsurile de minerit de orice fel supra sau subterane influențează mediul și cauzează anxietate în rândul cetățenilor. Problema uh, aceasta e că ne învârtim cumva în cer, pentru că proiectul încă n-a început. Și Comisia a spus foarte corect. Există legislație europeană, iar noi și Comisia suntem responsabili de aceasta și trebuie să fim atenți uh, Uh, dacă această legislație este corect aplicată, dar dacă încă activitatea de minerit n-a început, nu poate fi încălcată o legislație. Astea sunt cuvintele mele și asta e interpretarea mea. De Frage nochmal mai die Petenten, äh, wie, wie äh, realistisch... Deci, uh, cât de realist este acest proiect? Am mers dincolo de întrebarea asta? Pentru că dacă încă n-a început nimic, ne învârtim în jurul cozii. Ar trebui să spunem, închidem uh, petiția și îi, reinsu, o reins, îi reinsuflăm viață de îndată ce lucrurile capătă contur, cum a spus și comisia. E o declarație de intenție, vrea cineva să facă, dar încă nu și-a concretizat planurile, pentru că de îndată ce apare uh, o acțiune concretă, atunci sunt studii de impact, atunci se fac studii de fezabilitate, se analizează situația mediului. În ce stadiu suntem acum? De aici uh, și incertitudinea în rândul colegilor. Deci, unde ne aflăm din punct de vedere procedural? Vă rog, uh, petiționarul are din nou cuvântul pentru a reacționa la această întrebare. Uh, da. Uh, ne aflăm în etapa următoare. Compania și-a făcut activitatea de prospectare și acum uh, poate să depună declarația de intenție și poate să ceară drepturi extractive. Însă, au cerut uh, noi uh, activități de permis pentru prospectare și în puncte noi, unde există metale prețioase sau pământuri rare, noi credem că e vorba și de minereuri radioactive, pentru că sunt în aceeași uh, locație cu uh, depozitele de uraniu. Cerem ajutorul dumneavoastră, pentru că noi credem că memorandumul acesta de înțelegere este o încălcare a voinței cetățenilor. Noi uh, ne-am exprimat foarte clar voința, respingând posibilele activități de minerit și am vrut să cerem eurodeputaților să facă un apel către guvernul nostru pentru a revoca acest memorandum de înțelegere și pentru a opri activitățile ulterioare, deoarece cetățenii nu vor minerit în această regiune. Cetățenii nu vor să aștepte până ce începe mineritul, pentru că dacă lansăm atunci o altă petiție și așteptăm alți trei ani de zile până ce e discutată petiția, atunci cred că activitatea de minerit deja va fi început. Deci cerem uh, o analiză din partea experților independenți. Astfel, eu cred că a sosit momentul ca niște experți independenți să-și exprime avizul. și cred că se poate discuta în continuare pe acest subiect. Președintele, mulțumesc foarte mult, asta propun, iată ce propun eu. Într-adevăr, n-a fost întreprins niciun pas uh, concret în Slovacia, în această direcție și n-are rost să lăsăm petiția deschisă, propun să o închidem, dar cred că putem da curs celor două solicitări ale dumneavoastră. vom trimite o scrisoare comisiei și vom sublinia care e situația, cerând să monitorizeze acțiunile ulterioare în cel mai mic detaliu și trimitem uh, o scrisoare și guvernului slovac în care să arătăm că vom monitoriza evoluțiile în acest sector. Și dacă e să apară o schimbare, dumneavoastră puteți lansa o altă petiție pe care să ne o trimiteți. Poate fi asta o soluție? Da, vă mulțumesc! E petiția 150. Și ultimul punct pe care îl avem aici, petiția 0145 din 2012, adresată de Haino Christofferson. Activitate. Uh, Privind activitățile miniere desfășurate în Laponia și în estul Finlandei. Uh, Am fost informat că petiționarul nu este prezent. Uh, zastupțul Europei. Și îi rog, îl rog pe reprezentantul Comisiei, domnul Martinez de la DG Environment, să prezinte poziția Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia și-a exprimat avizul față de această petiție. Am fost foarte activi în ceea ce privește implementarea legislației europene în domeniul mineritului în Finlanda, mai ales în această regiune. În urma transpunerii uh, legislației și am lansat deja o procedură juridică a fost încheiată, a fost închisă de îndată ce guvernul uh, Finlandei a întreprins măsuri necesare, la fel și în ceea ce privește uh, respectarea siturilor Natura 2000 cu privire la activitățile miniere și tot în urma unei petiții pe lângă Parlament uh, am avut în vedere și niște accidente uh, într-o zonă a Laponiei. Am uh, lansat o anchetă dar deocamdată nu am obținut nicio informație sau o dovadă care să arate că există probleme de proastă implementare a legislației europene. Nu mai insist acum pe considerentul că legislația europeană trebuie să fie respectată. Doar astfel ne asigurăm că există dezvoltare durabilă în domeniul mineritului. Am fost succint. Mulțumesc. Da, spune președintele, deci avem, iată, posibilitatea de a închide și această petiție astăzi. Doamna Kilonen este aici, ea e din Finlanda. Din păcate, nu avem decât traducere pasivă pentru dumneavoastră. Vă dau cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja. Kantaja on tuonut tässä asiassa esiin Suomen... Mulțumesc, Da, e vorba de acțiunile autorităților finlandeze cu privire la monitorizarea activităților de minerit din Torovara. Au fost însă probleme și în nordul și estul Finlandei. Au fost uh, activități extractive și inclusiv în zonele Natura 2000. Ylä-Lumijärvessä ja Kivijärvessä joiden vettä ei voida ottaa enää minkäänlaiseen käyttöön, ei edes saunavedeksi. Apele lacurilor din zonă nu mai pot fi folosite, uh, nici măcar pentru uh, spălat uh, sau saună. Despre ce vorbim aici? E bine, compania a declarat public că nu poate respecta condițiile stabilite în permisul de mediu, iar problemele au apărut la nivel local, pentru că departamentul responsabil din administrația locală nu a luat măsurile care se impuneau, astfel încât nu s-au uh, luat măsuri împotriva acestei companii pentru a se asigura că uh, această companie respectă permisul de mediu. Diversi oficiali finlandezi și-au încălcat uh, obligațiile, obligații pe care le are Finlanda uh, în conformitate cu legislația europeană. Doream să mai subliniez că problemele de mediu, precum poluarea aerului sau a solului, precum și a pânzei freatice, Uh, precum și activitățile extractive, pot să amenințe și să tulbure uh, profund uh, viața comunităților din nordul Finlandei. De asemenea, pot să perturbe activitățile de creștere a animalelor care sunt esențiale pentru acele comunități. Autoritatea care eliberează permisele de mediu niciodată nu a evaluat efectele și impactul mineritului asupra dreptului uh, locuitor din zonă ca și comunitate tradițională de a-și păstra propria uh, cultură, așa cum se prevede în articolul 33 din legea minelor. Vânătoarea, pescuitul, creșterea animalelor, uh, strânsul fructelor sunt activități afectate. Legislația națională din Finlanda, legea minelor, legea apelor, legislația de mediu, legislația cu privire la creșterea renilor, toate au uh, prevederi care spun că atunci când există daune semnificative, E clar că se impun măsuri, însă termenii juridici nu au fost destul de bine gândiți uh, astfel încât fiecare autoritate sau agenție să-și înțeleagă competențele. Fiecare autoritate a primit dreptul de a interpreta liber litera legii. Conform autorităților, nu s-au uh, găsit uh, daune majore, nu s-au comis daune majore, însă eu sunt uh, foarte preocupată uh, de aceste încălcări ale drepturilor populației indigene în ceea ce privește uh, mediul în care acestea trăiesc. Prin urmare, solicităm Uniunii Europene să investigheze aceste încălcări. De asemenea, fac apel la uh, faptul că Tarovara a primit un permis uh, de uh, deversarea apelor reziduale în sursele de apă din zonă, astfel încât uh, lacul în care se fac aceste deversări și care alimentează uh, întreaga regiune, uh, acum este poluat. Astfel de activități nu pot fi ignorate, sunt activități care uh, pun în pericol mediu, precum și uh, cetățenii. De asemenea, pun în pericol și viitorul comunităților indigene. Cât privește apa freatică și protejarea acesteia, trebuie să facem tot posibilul, chiar dacă putem vedea că există multe oportunități de angajare pentru comunitățile din uh, regiune uh, oferite de uh, minerit. Cu toate acestea, nu putem lăsa ca mediul să fie afectat. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Iar. uh... Mulțumesc. Mulțumesc. După cum a spus și președintele, poate putem închide această petiție, dar mulțumesc colegii din Finlanda. Fiind uh, prezentate aceste întrebări, mm, aproape că vine să fac propunerea să lăsăm deschisă petiția și să cerem un răspuns. Cred că și președintele vedea lucrurile astfel. Am avut impresia că putem uh, uh, închide petiția, dar lucrurile s-au schimbat un pic, mai sunt întrebări uh, de bifat și merită să găsim un răspuns corespunzător, poate nu doar din partea Comisiei, ci chiar din partea autorităților finlandeze. Propunerea mea ar fi să deschidem, să lăsăm deschisă petiția și să așteptăm noi informații. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumesc, înțeleg poziția ta, Peter. Lăsăm deschisă această petiție și cerem informații în bilateral autorităților finlandeze, urmărind apoi atent uh, evoluțiile. Acceptabil pentru toată lumea, vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu mă înșel, am terminat. Am încheiat reuniunea de astăzi. Mulțumesc pentru activitate. O seară plăcută tuturor. Ne revedem mâine la ora 9. O seară plăcută, la revedere!